Dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, haideți să începem, chiar dacă nu suntem în număr prea mare, cred că putem începe. Ca de obicei, începem prim adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă spun că punctele 6, 13, 17 și 19 de pe ordinea de zi sunt amânate, domnul Le Breton. Une langue, euh, j'ignore la provenance, mais ça n'est pas du français. Il y a un problème de... E o problemă cu traducerea din limba franceză, se pare. Poate că puteți verifica, știu eu. Tu check. Oui, oui, je, je, je suis désolé, je ne le connais pas encore, Monsieur le Président. Pare dacă nu vorbesc limba cehă, cum și-ar dori domnul președinte, să uh, nu am recurs la interpreți. So, uh, do we have French now? Avem acum uh, limba franceză? E în regulă? Deci încă o dată adoptăm ordinea de zi. 6, 13, 17 și 19 sunt punctele amânate de pe ordinea de zi. Există obiecții? Dacă nu, acum este adoptată. Acum uh, punctul 2, comunicările președintelui. Vreau să vă reamintesc că mâine veți avea nevoie de cartelele de vot. Chiar, chiar și astăzi vom avea o, o rundă de vot. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale. Dacă nu există obiecții până la finele reuniunii, uh, aceste procese verbale ale reuniunii din 22-23 martie 2017 vor fi considerate aprobate și continuăm cu punctul 4 de pe ordinea de zi și anume audierea candidaților selectați pentru postul de președinte al Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru drepturile de intelectual, uh, proprietate intelectuală, curt, pe scurt EUIPO. După cum știți, conform regulamentului privind eh, marca Uniunea Europeană. Comisia noastră va participa la numirea președinților din camerele de recurs ale EUIPO, posturile vacante. Astăzi vom uh, audia trei candidați care au fost selectați de comitetul director al EUIPO. Îi vom audia pe cei trei candidați separat și vom începe cu primul candidat, domnul Foliar. Domnule Foliar, bun venit! Vă mulțumim că sunteți astăzi aici. Veți avea prilejul să țineți un discurs în fața comisiei în uh, aproximativ 10 minute, apoi veți avea 10 minute la dispoziție pentru o rundă de întrebări și răspunsuri, dacă sunteți de acord. Deci acum aveți cuvântul. Timp de 10 minute. Ladies and gentlemen, It's a pleasure to be among you today. My statement will be a bit... Bună ziua, doamnelor și domnilor, uh, stimați membri ai comisiei, uh, discursul meu va fi ușor diferit față de ceea ce intenționam și asta pentru că uh, mi-am dat seama că sunt doar două naționalități reprezentate acum de cei, de ce, cei trei candidați. Sunt doi francezi și un german și de aceea mm, nu vreau să împiedic șansa celuilalt candidat, deci aș vrea să mă retrag, să-mi retrag candidatura. Mulțumesc pentru prilejul de a avea un schimb de opinii cu privire la modul în care văd activitatea postului, eh, președintelui al Camerei eh, de Recurs al EUIP, EUIPO. Ehm, poate că vă pot spune spune ceea ce mi-aș fi dorit să ating uh, în materie de obiective pe viitor. Câteva lucruri despre mine. Primii cinci ani din activitatea profesională mi-am dedicat uh, unui birou de avocatură, am reprezentat firme care doreau să-și protejeze investițiile. M-am alăturat uh, oficiului EUIPO în 2001 Uh, un departament, departament nou înființat, mi s-a dat uh, șansa de a mă alătura echipei de litigii din serviciul juridic, o poziție pe care o ocup de 14 ani. Ce am făcut în acești 14 ani? Am apărat uh, deciziile camerelor de recurs atunci când ele sunt atacate în instanță. În speță la Curtea Europeană de Justiție în, în cazuri de proprietate intelectuală. M-am ocupat de mai mult de 500 de cazuri. Apoi am fost numit șeful acestei echipe de 15 avocați și 4 angajați în administrație. Fiind șeful de echipă, echipa de, pentru litigi, m-am ocupat de cazuri și am dat orientări colegilor mei, am monitorizat activitatea lor și m-am asigurat că poziția noastră în fața instanțelor europene este în conformitate cu politicile și activitățile oficiului nostru. Din experiența mea, există mai multe lecții pe care le-am învățat și pe care aș vrea să vi le explic, pentru că reprezintă baza recomandărilor pe care le-aș oferi oricărui candidat pentru postul de președinte al unei camere de recurs. Prima lecție este că decizia nu este bună doar dacă reprezintă uh, o decizie legală. Decizia este bună sau sentința este bună și ce este mai important este percepută ca atare de către beneficiar dacă ea reflectă o conștientizare a implicațiilor economice. Deci asta este una dintre multele reguli pe care președintele Camerei de Recurs trebuie să le respecte. Trebuie să se asigure că, um, dincolo de temeiul juridic, decizia este în conformitate cu realitatea economică. Deci sunt decizii care trebuie să fie înrădăcinate în uh, mediul de afaceri respectiv. Cea a doua învățătură trasă este că rolul președintelui este să se asigure că membrii oficiului sau mem- membrii Camerei de Recurs uh, lucrează la capacități, la capacitate maximă. Există o presiune asupra productivității, asupra termenelor limită, dar asta nu are voie să fie în detrimentul calității deciziilor luate de cameră. Fiind independent, și asta este un aspect important, fiind independent, asta nu înseamnă că nu ești răspunzător, mai ales răspunzător de calitatea deciziilor. Deci președintele Camerei de Recurs trebuie să se asigure că deciziile luate sunt pragmatice primul rând pragmatice. De asemenea, trebuie să nu se o folosească caza, calea ușoară de a respinge anumite uh, decizii din capul locului. E vorba de o așa numită practică de justiție materială. Asta este important pentru că regulile nu pot fi acceptate dacă se observă o, o activitate redundantă și cheltuieli nenecesare. Și cea de-a treia lecție, orice rezultat al unui președinte al Camerei de Recurs va fi rezultatul sau succesul de echipă, de fapt președintele trebuie să fie capabil să-i convingă pe ceilalți și totodată trebuie să aibă abilitatea de a se lăsa convins de ceilalți. Președintele trebuie să își poată amplifica entuziasmul și cunoștințele tocmai pentru a împărtăși entuziasmul și cunoștințele cu membrii echipei. Președintele nu trebuie să-și îmbunătățească doar propriile calități și calitățile membrilor echipei, tocmai pentru a atinge obiectivele. Cea de-a patra și ultima lecție învățată, lucrul în echipă înseamnă și colaborarea cu alte echipe, în acest caz cu alte camere de recurs, tocmai pentru a te asigura că toate deciziile sunt în conformitate cu jurisprudența existentă, mai ales în activitatea uh, oficiului pentru proprietatea intelectuală. Asta am învățat în cei peste 20 de ani de activitate. Aceasta este prima declarație pe care am vrut să o fac și, și în calitate de candidat pentru postul de președinte m-aș încumeta pe viitor să iau în calcul că organizații autofinanțate, precum este oficiul, funcționează pentru uh, actorii privați, în primul rând. Și trebuie să avem în uh, minte acest lucru, pentru că deciziile vor fi mai bine acceptate de către beneficiar, sectorul privat în speță, dacă procedezi astfel. Cea de-a doua, cel al doilea element, resursele oficiului trebuie să fie folosite în mod optim, tocmai pentru a obține o justiție materială atunci când este cazul. Nu trebuie să, folos- să speculăm anumite reguli pentru a respinge anumite decizii. Și apoi, după cum spuneam, um, multiplicarea calităților membrilor echipei, începând cu membrii din echipă, cu, admini- cu asistenții juridici, cei din administrație, astfel încât fiecare să se simtă integrat în echipă. Scopul final de a avea consolidarea jurisprudenței și acesta este rolul principal al președintelui unei camere de recurs a EU-IPO. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. So... Mulțumim. Domnule președintele, am înțeles că v-ați retras candidatura. Voi retrage, răspunsul, voi retrage candidatura. Încă n-au timp să o fac, dar uh, asta voi face ca rezultat al consultărilor din această dimineață, ca să sprijin pe cel candidat din Franța care rămâne în cursă. Da, dar din punct de vedere procedural încă sunteți candidat, spune președintele. Răspuns. Asta am menționat în introducere. Deci, uh, pentru că încă nu am avut timp să ne trag uh, candidatura, rămân candidat. Bun, spune președintele, dacă membrii doresc să pună întrebări. Uh, I do not see any interest. Nu, văd că nu-i cazul since there are no questions to you, uh... Așadar, dacă nu sunt întrebări, ținând cont de faptul că nu doriți să candidați, atunci vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. La revedere! Vă mulțumesc, domnule președinte!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

So, Mrs. Uh, Melgar. Așadar, doamna Melgar, bine ați venit uh, în comisia noastră pentru afaceri juridice a Parlamentului European. Vă vom da cuvântul pentru aproximativ 10 minute pentru a face o declarație introductivă și apoi uh, va fi o rundă de alte 10 minute de întrebări și răspunsuri. Sigur că puteți vorbi în orice limbă oficială a Uniunii Europene. Merci, Monsieur le Président. Bun. Mulțumesc, domnule președinte, în franceză. Uh, bună stimați parlamentari. Mai întâi voi vorbi în limba spaniolă, apoi în limba franceză, apoi în limba italiană, apoi în limba germană și voi termina în limba engleză. Me chamo Maria Virginia Melgar. Mă numesc Maria Virginia Melgar și m-am născut acum 57 de ani în, într-un orășel din Uruguay care se numește Minas. Acolo mi-am făcut uh, studiile primare și secundare într-un colegiu religios al unui ordin religios italian. În paralel am studiat engleză în Alianța Americană și franceză în Alianța Franceză. Încă de mic am dorit să fiu judecătoare și pentru a face studii de specialitate trebuie să plec din țară pentru că la acea dată Uruguayul era, suferea sub dictatura militară și am decis să îmi fac studiile universitare în Franța. Am ajuns la Paris la 17 ani și m-am înscris într-una din cele mai bune universități din Franța ca să studiez dreptul Paris de Assas. Fait une maîtrise de carrière judiciaire. Unde am făcut un masterat, acum în limba franceză, am făcut un masterat uh, de studii juridice și uh, studii criminal, criminalistice la Institutul de Criminologie din Paris, apoi am trecut uh, la concursul de magistrat, am devenit magistrat în 1982, apoi uh, timp de 2 ani am fost procuror adjunct uh, la instanța din Versailles. Apoi uh, am fost transferat la Ministerul de Justiție, unde am lucrat în domeniul penal internațional și în 1991 Uh, am fost numit expert național detașat în serviciul juridic al Comisiei Europene. Am fost jurist în echipa pentru libera circulație a mărfurilor și, uh, și piața internă. Uh, în primii doi ani am reprezentat Comisia în fața Curții de Justiție pentru chestiuni preliminare și așa cum se numea acum atunci Tribunalul de Primă Instanță. Apoi a fost competentă și în ce privește infracțiunile, încălcările uh, împotriva statelor membre și Consiliul Juridic General. Și atunci am început să mă interesez de tot ce ține de dreptul de proprietate industrială. Libre circulation de marchandises, marchand libera circulație a mărfurilor, piața internă. Cum expert național detașat. Uh, Ultimul meu an ca expert național detașat s-a desfășurat la Direcția Generală, pe atunci se, numește, se numea Direcția Generală Industrie, Direcția Generală 3. Și uh, m-am ocupat uh, de substanțe chimice. Prepare un concurs și în acest timp m-am pregătit pentru un concurs ca să devin jurist în cadrul Comisiei Europene Eh, am reușit la concurs, eh, însă, înainte să mă ocup postul la Bruxelles, eh, am auzit că se înființa oficiul Biroul pentru a Pieței Interne la Alicante și am candidat și am fost selecționat în decembrie 1994, deci mi-am început cariera în cadrul biroului, la vremea aceea se numea pentru armonizarea mărților și modelelor, în ianuarie 95, prin serviciu juridic, apoi Direcția Generală pentru Afaceri Generale și Relații Externe și în calitate de examinator, mai apoi uh, pentru mărci, mai ales opoziții și anulări de mărci. În fost, am fost selecționată ca director uh, principal la serviciu juridic uh, pentru brevete la München m-am ocupat de proprietate industrială, alte chestiuni decât mărci și modele. Uh, timp de 5 ani uh, m-am ocupat de chestiuni instituționale. Am uh, reprezentat instituția noastră pe lângă Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii. Deci timp de 5 ani am condus o echipă multinațională de 45 de juriști cu sediul în țele de jos și în Germania și de asemenea am avut de administrat un buget de aproximativ 500 de milioane de euro. Am revenit la biroul de la Alicante la începutul lui 2010 și imediat am fost numită ca eh, jurist în eh, serviciu contencios eh, fața Tribunalului General și deci am apărat deciziile camerelor de recurs ale biroului Uh, timp de mai bine de patru ani uh, și la 1 septembrie 2015 am uh, devenit membru a celei de-a cincea camere de recurs a acestui oficiu, EUIPO, și acolo mă ocup de dosare, sau cu colegi în limba franceză, engleză, spaniolă și portugheză. Acum în limba italiană. În comisia noastră de recurs lucrăm și în limba italiană, de aceea Eh, trebuie să iau decizii și în limba italiană, în acord cu colegii mei. Și acum în limba germană. Verde camera. În plus, eh, această instanță de apel eh, răspunde și de recursuri în limba germană, activitatea pe care o preau colegii noștri nemți. În plus și deciziile sunt redactate în limba germană germana reprezintă cea de-a doua limbă de lucru ca importanță în cadrul uh, Camerei pentru apel. În trecut am absolvit un curs de germană și uh, pe cont propriu continui să mă perfecționez și astăzi. Acum în engleză. Canala de recurs e parte a structurului oficiului. Noi lucrăm în mod uh, colaborativ. E unul din obiectivele noastre strategice. Deciziile pe care le luăm noi uh, sunt, uh, se încadrează în linele de acțiune ale obiectivului 1 al planului strategic, îmbunătățirea opera, eficienței operaționale și scopul numărul 2 un acces mai bun la sistemele IP și cunoștințele IP. În munca noastră de zi cu zi Uh, trebuie să ținem cont de linia de acțiune 5, adică servicii mai bune pentru uh, clienți și linia de acțiune 6, uh, consolidarea sistemului de proprietate intelectuală. Eu personal consider că putem îmbunătăți și mai mult calitatea deciziilor luate. Putem, de exemplu, să lucrăm cu mai multă celeritate. Eh, care e unul din eh, criteriile importante pe care trebuie să le respectăm. Actualmente avem uh, un standard de calitate de 8 luni, termen de 8 luni pentru a ne da deciziile și sunt convinsă că putem să uh, avem un criteriu de calitate cu un termen de 6 luni. By the use of tools which can... Asta prin utilizarea unor instrumente care să ne ajute să fim mai eficienți și să lucrăm mai rapid. Însă, sunt convinsă că, de asemenea, Trebuie să fim mai aproape de utilizatori. Uh, unul din obiective strategice ale oficiului pentru următorii 5 ani e să fim o organizație orientată spre utilizatori și consider că uh, și uh, oficiul nostru poate contribui la atingerea acestui scop, de exemplu, cu mai multe audieri orale, putem oferi mediere când avem impresia că o soluție formală nu rezolvă problema sau litigiul dintre părți. De asemenea, cred că putem îmbunătăți substan- în mod substanțial uh, munca noastră uh, și deciziile date. Există un procentaj al deciziilor date care e anulat de Curtea de Justiție, de exemplu, din motive procedurale. E adevărat că acum avem o rată de confirmare de aproximativ 24%, dar sunt convinsă că putem să îmbunătățim acest procentaj. Uh, mă scuzați, e vorba de procentaj de 85%. Am uh, convingerea că experiența, energia mea, capacitatea mea și angajamentul meu de a avea rezultate mai bune în ce privește calitate, celeritate și apropiere de consumator uh, fac de mine un candidat uh, potrivit pentru uh, poziția pentru care postulez astăzi. Mulțumesc. Well, madam. Mulțumim, doamnă. Spune președintele. Iar acum runda de întrebări și răspunsuri. Mă uit la membrii Parlamentului European, domnul Anderson. Thank you. I have uh, four questions, but in the interest... Mulțumesc, am patru întrebări, dar pentru cele eritate mă voi limita la două. Vreau să spun mai întâi că vă mulțumesc pentru performanța lingvistică, multilingvistică. Și mă, mă referi la o decizie din 2015 de a, a, a aproba o marcă înregistrată în ce privește jurnalul Ian Frank aceasta fiind o marcă comunitară. E o decizie controversată, pentru că e vorba de una din opere literare cele mai faimoase din Europa. Decizia uh, curs, mm, cursului de Apel a anulat uh, decizia de prima instanță. Deci, uh, am impresia că nu s-au uh, respectat criteriile de registrare. A existat și o decizie a unei instanțe belgene în ce sens. Uh, copyright-ul pentru jurnalul An Frank a expirat la 1 ianuarie 2016. Acum uh, această operă a intrat în domeniul public. și atunci când expiră copyright-ul, dacă, eh, dacă se înregistrează noi eh, mărci înregistrate, atunci se contrazice spiritul eh, legislației corporatiste. Cererea de, a de, a, de înregistrare a fost făcută de o organizație privată. Aș întreba, dumneavoastră, în calitate de candidat, ați face mai bine diferența între interesele private, pe de o parte, și interesul public, pe de altă parte. Deci, pe de altă parte. Și o a doua întrebare mai subțintă: Legislația europeană uh, pune în aplicare tratatul la Marrakesh, printre altele. Prin asta se va crea o mai bună accesibilitate la cărți pentru persoane nevăzătoare. Cum putem să ajutăm noi bibliotecile, de exemplu, să dispună de formulare accesibile pentru aceste persoane? poate că dumneavoastră intenționați să asistați entitățile autorizate, cum se numesc ele, în această misiune. Thank you very much. Mrs. Uh, Kaufmann. Președintele, mulțumesc. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna Mergar. Mă bucură viziunea prezentată de dumneavoastră și aș avea o singură întrebare legată de independența cerută în această funcție. Reglementarea prevede în mod expres faptul că președintele Camerei de Recurs și membrii acesteia trebuie să fie independenți și decizia lor să fie liberă și nesupusă niciunui fel de instrucțiuni din altă parte. V-aș întreba cum anume credeți că put- se poate garanta această independență în practică, domnul Fos. Da, mulțumesc. Și eu am o întrebare, respectiv două. În primul rând, în cazul camerelor de recurs, uh, avem de a face cu o anumită procedură vrem să vă întreb cum anume priviți uh, principiul uh, ca toată lumea să-și poată exprima poziția și chestiunea independenței a fost deja formulată de colega mea, pe care aș completa-o cu următoarea întrebare, care este principala experiență profesională din trecut uh, pentru care vă califică pentru această funcție. Președintele, acestea au fost întrebările. Doamna, aveți acum uh, cuvântul pentru a încerca să răspundeți. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Foarte interesante întrebări. Acum, ce privește jurnalul Ian Frank? Bun, vă pot da un răspuns în nume personal sau în numele instituției pe care o reprezint aici. Da, într-adevăr, uh, decizia a fost foarte controversată și în rândurile colegilor mei. Eu personal am fost de șocată pentru că consider că nu putem accepta o marcă înregistrată an franc pentru o carte, da? pentru că regulamentul ne spune că nu trebuie să conteze cine anume înregistrează o marcă, pe altă parte, legislația spune că există mărci înregistrate care reprezintă nume, logo-uri, care trebuie să fie libere în domeniul public. ca să fie utilizate de publicul larg. Acum, acestea fiind spuse, eu personal aș fi refuzat uh, marca înregistrată pentru o carte că nu este ceva care să respecte filozofia care este la baza legislației, dar trebuie să știți că a fost, într-adevăr, o decizie foarte controversată în întreaga Europa. Că din ce în ce mai mult și vom, ne vom lovi de această problemă și pe viitor. Există companii care intenționează să se bucure de un monopol, că asta e marca înregistrată, înregistrată e un drept exclusiv. Pentru că ei sunt primii care înregistrează ceva, sunt uh, isteți, uh, fac o cere și vor un monopol etern, care se poate renui odată la 10 ani. Este un caz recent la Curtea de Justiție. E vorba de, mă rog, o chestiune similară. E vorba de Cartea Vinetu, celebră. Și consider că în luna următoare Curtea de Justiție ne va oferi orientări clare în legătură cu asemenea cereri ca să putem să ne modificăm și propriile noastre linii directoare ca să avem un temei, ca să spunem de ce nu putem accepta acest fel de marcă înregistrată. Mai sunt și alte instanțe naționale care se confruntă cu aceeași problemă și au luat decizii diferite decât cea a oficiului. Așadar, eu v-am dat aici opinia mea personală și chiar am credere că pe viitor nu ne vom mai confrunta cu asemenea dezbateri controversate pentru că vor veni eh, orientările necesare din partea Curții de Justiție. În ce privește susținerea pe care putem să o acordăm eh, în ce privește implementarea tratatului de la Marrakesh, unul din obiectivele planului nostru strategic este o cunoaștere mai bună a IP-ului. Acum, fie, nu știu dacă e vorba de activitatea noastră centrală, e vorba și de copyright și nu numai Academia, care e unul din departamentele cu de dezvoltare ale oficiului, organizează webinarii și platforme online. Putem discuta chestiuni care nu se referă uh, o sensul la mărci registrate și la design. Asta pentru tot ce ține de activitatea noastră de bază pentru moment. Avem un plan să ne extindem. De exemplu, uh, operele orfane, cum se numesc ele, adică fără autor, uh, și nu numai. Deci cred că din ce în ce mai mult ne vom dezvolta cunoștințele și conceptele pentru a ține cont de toate aceste activități noi. Acum, chestiunea independenței uh, organului de uh, recurs. Sigur, independența e prevăzută în regulamentul de funcționare și <clears throat> există, deci, prevăzută independența instituțională, dar mai mult decât atât. Până la urmă e și o chestiune de caracter. Eu am uh, o formare juridică și aici fac legătura cu a doua întrebare. Ce caracteristici aș aduce eu acestui post? Și anume, am o formare ca jurist, uh, Școala Națională de Magistratură din Franța, am fost procuror public și vreau să mă credeți că nu e cea mai uh, independent, nu e cel mai independent loc de muncă consider că dincolo de ce spune regulamentul, e până la urmă o chestiune de personalitate, de caracter. Cred că atunci când obiectivul tău este respect uh, domnia dreptului și te afli sub controlul cursii de justiție, uh, ai mai multă siguranță în a face respectate în propria independență. Experiența mea este profesională, este una de 35 de ani în diferite organizații internaționale. Cred că e vorba de organismele Uniunii Europene sau nu numai. Și consider că uh, formarea mea de jurist m-a pregătit cel mai bine pentru funcția pe care doresc să o ocup și pentru a asigura independența organismului pe care îl reprezint. Oricum, sunt convinsă și și pe viitor situația va sta la fel. Atmosfera noastră de lucru este foarte bună în ce privește guvernanța instituțională. Noi muncim uh, în mod colegial, toată lumea respectă pe toată lumea, fiecare știe exact ce rol trebuie să joace. Deci nu sunt deloc pesimist în legătură cu viitorul. Eu consider că organismul de recurs face o treabă foarte bună și lucrul acesta este și recunoscut de Curtea de Justiție. Asta pentru că independența stă la baza modului nostru de funcționare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă, pentru răspunsuri. Nimeni nu mai dorește să pună nicio întrebare, deci vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și acum vă voi ruga să părăsiți sala pentru moment. Vă mulțumesc! Mr. Sturman, uh, be well. Domnule Sturman, bun venit la reuniunea Comisiei Juridice. Pe scurt, aveți la dispoziție 10 minute pentru intervenția dumneavoastră inițială, după care pot exista întrebări din partea membrilor, astfel încât avem alocate alte 10 minute pentru întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul așadar. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Înainte să-mi uh, prezint declarația, aș dori să uh, prezint uh, respectul vis-a-vis -vis de contracandidatul meu care s-a, tocmai s-a retras și cred că ar fi fost un bun candidat. Doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei Jurii, mulțumesc pentru invitația la această audiere. Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră în calitate de candidat pentru postul de președinte a celei de-a doua camere de recurs al EU-IPO, care a primit majoritatea voturilor statelor membrelor pentru uh, lista de candidați uh, elaborată de către bordul de administrație al EUIPO. Ca și copil am folosit compania tatălui meu atunci când acesta își vizita clienții în weekenduri. Împreună în uh, mașină, uneori îmi spunea, fiule, trebuie să fim uh, transparenți și coerenți în ceea ce facem și trebuie să ascultăm cu grijă ce spun oamenii și care le sunt preocupările. De atunci, asta a fost uh, motivația mea personală, atât în viața personală cât și profesională. Și de la bun început, de la începutul carierei mele în cadrul EU-IPO, a fost ambiția mea să fac administrația publică mai transparentă, mai coerentă și mai eficace în serviciul cetățenilor. În această privință, viziunea mea pentru Camera de Recurs este aceea de a fi un element de excelență în cadrul sistemului european pentru proprietatea intelectuală. Dacă voi fi ales președinte, voi profita de oportunitate pentru a contribui cu ideile și experiența mea pentru a înfăptui această viziune și m-aș concentra asupra următoarelor trei domenii. În primul rând, co- consistență și coerență în procedurile de recurs și în deciziile aferente. În al doilea rând, o soluționare eficace a litigiilor în domeniul proprietății intelectuale și, în al treilea rând, o cooperare sporită cu organismele naționale de resort. În ceea ce privește consistența și coerența, Camera de apel joacă un rol cheie în funcționarea sistemului european de mărci și desene, stabilind practica nu doar pentru prima instanță a EU-IPO, dar uh, funcționând și ca punct de referință pentru cursurile naționale, organismele naționale de recurs și oficiile naționale pentru proprietate intelectuală. Deci, uh, consistența și coerența sunt indispensabile. De la începutul activității Camerei în 1996 a existat o creștere semnificativă a numărului de recursuri, german și engleza fiind cele mai folosite limbi, dar doar 10% din decizii sunt atacate cu apel în fața tribunalului, ceea ce confirmă faptul că 85% uh, din deciziile noastre sunt uh, juste. Acest lucru demonstrează calitatea înaltă a um, camerei dar uh, Camera de Curs nu poate să rămână uh, impasibile și să se mândrească cu realizările de până acum și trebuie să îmbunătățească pentru a servi cerințelor utilizatorilor. Este o provocare importantă care presupune nu doar cunoștințe juridice, dar și calități de leadership. În Germ- am studiat în Germania și în Spania, și am lucrat timp de 15 ani atât în sectorul privat cât și în cel public. Mai întâi în cel privat și apoi în partea operațională a EUIPO, apoi în uh, bordul pentru recurs, utilizând zilnic engleză, germană, spaniolă și franceză. De asemenea, fac parte și din uh, Camera de Recurs a Oficiului pentru Varietăți de Plante din Angel. Aceste funcții mi-au dat posibilitatea să uh, analizez uh, proprietatea intelectuală din perspective diferite. În plus, uh, față de experiența juridică, am uh, și experiență considerabilă în management a fost șef de sector în cadrul Departamentului Operațional al EUIPO. În momentul de față sunt șef de echipă a Camerei de Apel, precum și manager de program. În calitate de lider a Cercului de Cunoaștere pentru Procesele de Recurs, am condus și orientat eforturile Camerei de Recurs pentru a Uh, simplifica și armoniza procedurile de apel în beneficiul utilizatorilor. Această experiență arată calitățile mele în calitate de expert juridic și lider, inspirând și motivând multidiscipl echipe multidisciplinare și multiculturale. Și, în fine, este interesul meu de a mi-asuma noi provocări. În ceea ce privește o soluționare eficace a litigiilor în domeniul proprietății intelectuale. Sunt convins că aceste zile uh, sunt o provocare în care trăim și trebuie să demonstrăm cum administrația UE este deschisă, rapidă și transparentă și că se preocupă de nevoile, preocupările și interesele cetățenilor și companiilor. De pildă, nu este neobișnuit ca aceleași părți să se afle în uh, proceduri în fața Camerei de Recurs, dar în același timp și în fața instanțelor naționale, atât în interiorul cât și în afara UE. În aceste situații trebuie să folosim mecanisme pentru a soluționa aceste dispute complexe cât mai eficient. Dumneavoastră ați abordat această chestiune în mod recent, în recomandările noastre față de comisie cu privire la standarde minime în ceea ce privește produsele civile în UE. Ideea mea este de a aborda acest lucru prin dezvoltarea unui sistem de gestiune activ pentru astfel de cazuri, unde raportorul împreună cu părțile decid care este cea mai, cel mai eficient mecanism de soluționare a disputelor, dacă este vorba de mediere sau conciliere. În centrul atenției este utilizatorul și ideea de a-i capacita în a găsi o soluție globală care să ducă la soluționarea disputei și care să combată costuri și amânări inutile. În acest sens am avut un rol cheie în crearea serviciului de mediere de la Camera de Apel, fiind inspirată din directiva privind medierea Parlamentului European și a Consiliului din 2008. Vrem să arătăm utilizatorilor noștri că nu doar că instituțiile UE sunt active pe partea legislativă a medierii, ci că Uniunea Europeană aplică spiritul și beneficiile din uh, directiva cu privire la mediere în propriul mediu în care activează. Președintele joacă un rol foarte important în acest demers el sau ea trebuie să conducă, să modereze și să structureze sistemul uh, eficace de management al cazurilor. Consider că sunt persoană potrivită pentru a asigura o implementare rapidă. În calitate de decident cu experiență, uh, activând de mulți ani în cadrul acestei camere, am redactat numeroase decizii. Am lucrat și în într-un uh, birou privat de avocatură și cunosc nevoile și preocupările clienților și de asemenea sunt el mediatorul cu cea mai mare experiență din cadrul EUIPO. În fine, în ceea ce privește cooperarea cu organismele naționale de apel, Camera trebuie să concentreze nu doar asupra unui proces uh, de decizie de calitate, ci trebuie să sublineze și împărtășirea cunoștințelor și a expertizei, intrând în dialog cu alt parteneri, precum cursurile naționale, organisme naționale de apel, oficiile naționale pentru proprietatea intelectuală. Legiuitorul uh, european a arătat foarte clar că Uniunea Europeană și și uh, că sistemele UE uh, și cel național în ceea ce privește mărcile și desenele trebuie să coexiste. Acest lucru înseamnă că trebuie să învățăm unii de la alții, iar Camera de Apel trebuie să acorde atenție sporită uh, a ceea ce fac partenerii naționali pentru că noi uh, avem o existență de doar 20 de ani, în timp ce oficiile naționale există deja în anumite cazuri de peste 100 de ani. Eu pledez pentru o mai bună cooperare între Camera noastră de recurs și oficiile sau respectiv camerele de recurs de pe lângă oficiile naționale de proprietate intelectuală, pentru a stabili cele mai bune practici și pentru a învăța unii de la alții. În concluzie, cu aceste idei, dacă voi fi ales, voi contribui pentru ca camera de recurs să devină mai coerentă și mai eficace, astfel încât, într-o bună zi, să-i pot spune fiicei mele, misiune îndeplinită. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes să răspund întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Întreb uh, membrii comisiei noastre dacă există întrebări. Domnule Fost. Mulțumesc, domnule Schulman, pentru această prezentare. Ați amintit și de mediere și de faptul că o promovați în martie am și redactat un raport cu privire la directiva privind medierea. Vă întreb ce ați făcut dumneavoastră pentru mediere și cum vedeți rolul acestuia acesteia în viitor, ar fi prima parte a întrebării mele și pentru a prescurta-o pe cea de-a doua, în ceea ce privește regimul lingvistic la oficiul uh, pentru mărci, aș întreba care este ponderea lingvistică acolo și dacă ne gândim puțin în viitor, vorbeați și de consistența și coerența deciziilor care trebuie garantată și îmbunătățită și vă întreb dacă v-ați gândit cum anume sau cum ar putea contribui tehnologiile moderne în acest sens, domnul Anderson? Mulțumesc. Două întrebări pentru domnul candidat. Prima se referă la decizia adoptată în 2015 de către EUI, fost OHIM pentru adoptarea unei mărci care pare fi foarte controversată pentru că privește una din cele mai faimoase opere literare. Protection of the international registration. E vorba de jurnalul Anei Frank. Da, dar uh, cerințele de înregistrare nu fuseseră îndeplinite care fusese dezmere respinsă de Curtea de Apel din Belgia. Copyright-ul pentru jurnalul Anei Frank a expirat pe 1 ianuarie 2016. În conformitate cu regulile privind drepturile de autor, uh, opera ar trebui să facă parte din domeniul public și dacă se înregistrează noi drepturi, în acest caz drepturi de marcă, atunci când expiră drepturile de uh, proprietate intelectuală, acest lucru contravine legislației. Aș dori să vă întreb dacă în calitate de candidat pentru preș- funcția de președinte a celei de-a doua camere de recurs ale UIPO, ați fi în măsură să departajați mai clar Uh, protejarea activelor în uh, scopuri private de interesul public. A doua întrebare se referă la un caz care vizează accesul uh, persoanelor oarbe la cărți. Legislația cu privire la implementarea tratatului de la Marrakesh prevede asistență pentru biblioteci, de pildă, pentru a circula uh, operă care să fie accesibile și acestor persoane. Ar putea să existe și uh, cerințe suplimentare pentru entitățile autorizate. Cum uh, sprijină uh, oficiul dumneavoastră în, mis- în această misiune? Se pare că acestea au fost toate întrebările. Acum aveți câteva minute pentru răspuns. Mulțumesc foarte mult! Dacă îmi permiteți, la prima întrebare voi răspunde pe germană în ceea ce privește chestiunea medierii. În 1999 am participat la un curs în uh, cadrul universitar pe mediere și ulterior am și activat ca mediator. Cea mai importantă realizare și a mea personală este că am contribuit la Um, structurarea serviciului de mediere în cadrul uh, camerei noastre și cu mare interes am citit și proiectul dumneavoastră de raport în ceea ce privește implementarea directivei privind mediere și dacă îmi permiteți să mă refer la trei aspecte. Asigurarea calității, care și pentru noi, cei care practicăm medierea zi de zi, este un aspect foarte important și sigur că împărtășim recomandarea dumneavoastră cum că trebuie garantată calitatea. După mediere, noi uh, abordăm în scris uh, părțile care au fost implicate pentru a vedea care este părerea acestora în urma medierii, astfel încât să putem și noi să îmbunătățim procesul. Asta în ceea ce privește structurarea acestui serviciu. O altă concluzie importantă din acest raport se referă la faptul că vorbeați despre lipsa conștientizării în multe state membre și de lipsa uh, unui astfel de serviciu de mediere în statele membre. De aceea sunt și eu de părere că trebuie comunicat mai mult faptul că există acest proces ca posibilitate, mai ales în uh, beneficiul cetățenilor. La noi, raportorul din cameră analizează procesul și stabilește dacă se Uh, poate oferi un proces de mediere în cazul respectiv, ceea ce este posibil în multe cazuri, dar nu în toate. După care se face o astfel de propunere. Ce mai fac eu uh, suplimentar este să îi sun pe oameni și cred că este un aspect important și cred că uh, este și ideea principală din acest raport, și anume a merge în întâmpinarea oamenilor, a le explica care sunt beneficiile medierii, uh, după care constatăm uh, o mult mai mare deschidere din partea clienților, odată ce știu care sunt avantajele. Deci trebuie să mergem în întâmpinarea oamenilor, trebuie să facem mai multe pentru a uh, face cunoscută existența acestui proces. De asemenea, încercăm să redactăm articole în acest sens împreună cu colegii, iar pentru a reveni la ultima parte a întrebării dumneavoastră, pentru viitor medierea este o soluție pentru că degrevează justiția și pentru că răspunderea soluționării um, revine din nou persoanelor implicate până la urmă. 137a este articolul uh, intrat în vigoare anul trecut care ne permite să creăm un serviciu de mediere care ar cuprinde și prima instanță, pentru că serviciul de mediere pe care îl oferim acum este limitat doar la Camera de Recurs. Dacă am putea face acest lucru din primă instanță, cred că mult mai multe procese ar putea ajunge la mediere. La a doua întrebare, regimul lingvistic în cadrul EUIPO Lucrăm în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, deci firmele și persoanele private pot înregistra mărci și desene în toate aceste limbi. 46% dintre înregistrări anul trecut au fost în engleză, 17% germană, undeva 7% spaniolă și franceză. Această proporție este și proporția lingvistică la Camera de Recurs. Din totalul deciziilor Camerei de Recurs, cam 44% au fost în uh, limba de procedură engleză, 20% germană, 5% spaniolă, 3% franceză. Cam asta este ponderea limbilor. În momentul de față, cea de-a doua cameră de recurs nu poate soluționa cazuri în limba germană pentru că nu se vorbește limba germană în cadrul membrilor, ceea ce înseamnă că acele cazuri se repartizează celorlalte camere. În ceea ce privește coerența, da, în modalitatea în care putem uh, folosi tehnologii moderne reprezintă un aspect interesant și important. Știți probabil că la oficiul nostru, domnul Campinos, directorul nostru executiv, deja din planul său de strategie din 2015, în primul său mandat, a pus accentul asupra extinderii utilizării tehnologiilor moderne pentru a da dovadă de mai multă coerență și pentru a face mai uh, pentru cetățeni și întreprinderi să fie mai simplă, simplu accesul astfel de proceduri la noi. Acum uh, trei săptămâni a fost lansată uh, o nouă aplicație online, Online e-Appeal se numește. Eu am răspuns de dezvoltarea acestei noi aplicații, calitate de coordonator. Tot uh, ceea ce privește coerență, în ultimii 20 de ani am avut circa 30.000 de decizii, la care se mai adaugă și deciziile Tribunalului și a Curții Europene de Justiție, ca să nu mai vorbim și de deciziile de la nivel național. Și aici este important să stimulăm utilizarea tehnologiei moderne pentru a creona un cadru mai coerent. Dacă am înțeles bine, v-ați referi la cazul jurnalului lui Anne Frank. Cu tot respectul, e o decizie a Camerei de Recurs, a primei Camere de Recurs. S-a luat decizia asta în 2015. E o chestiune delicată, fiind membru în cea de-a doua cameră, să discut prea mult pe marginea deciziei. E important pentru acești experți în drepturile autorului. Exact ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Cum putem să asigurăm un echilibru între interesele private și interesele publicului? E o întrebare foarte importantă și nu pot decât să spun, pentru a găsi acest echilibru trebuie să întrebăm sau trebuie să solicităm uh, organismului să fie în conformitate în uh, um, conformitate cu jurisprudența curții. Și bineînțeles, e important apoi când se ia decizia să se găsească un echilibru între interesele celor două părți. Trebuie să ne asigurăm însă totodată că se aplică jurisprudența, mai ales într-un caz precum cel cu jurnalul lui Anne Frank. Vorbitorul nu vorbește în microfon. A, doua întrebare, dacă puteți să o repetați, pune vorbitorul. Da, voi repeta. Cum va asista oficiul noastră toate entitățile implicate în sarcină? Deci când vine vorba de cărțile pentru nevăzători. Pro- putem susține, cred eu, mai ales dacă există o decizie cu privire la lucrările, operele de artă care trebuie să fie accesibile persoanelor nevăzătoare, trebuie să vedem cum ne putem uh, asigura că se îndeplinesc criteriile oficiale. Deci în poziția mea de în calitate de membru nu pot să spun, bun, haide să traducem acum aceste cărți sau publicațiile noastre sau încă o dată, dacă există o sentință la nivel european, cred că trebuie să o examinăm, să o luăm în considerare și apoi trebuie să decidem cum poate fi ea transpusă în practică, astfel încât să se asigure accesul nevăzătorilor la documente. Mulțumesc pentru răspunsurile oferite. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. V-aș ruga acum uh, să părăsiți sala. Mulțumesc! So, dear colleagues, as you know, it is... Stimați colegi, din câte știți, nu este rolul nostru să decidem care va fi candidatul ales. Trebuie să oferim doar un raport, un aviz legat de cum am privit noi candidaturile celor doi. Am convenit cu secretariatul ca acesta să redacteze o scrisoare și cu ajutorul uh, coordonatorilor vom uh, aproba versiunea finală și o vom trimite mai departe, dacă sunteți de acord. Apoi, punctul 5. Um, un aviz, un proiect de aviz privind punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la parlamentele naționale. Și acum domnul Le Breton, care este raportorul, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. propun așadar ca în propunerea de rezoluție să incorporăm și următoarele sugestii. Uh, lecturând uh, raportul anului 2015 privitor la relația între Comisia Europeană și Parlamentele Naționale, vedem că există o necunoaștere, mare necunoaștere a primului rol al Parlamentelor Naționale din partea Comisiei. Ca să nu spunem că e chiar un anumit dispreț din partea Comisiei. Nu sunt singurul care face această observație. A existat o întreagă dezbatere în Comisia AFCO ieri, uh, Uh, s-au exprimat aceleași păreri ca a mea, mai ales un uh, deputat ceh a remarcat că avizele motivate ale Parlamentelor Naționale erau uh, cumva desconsiderate și chiar cartonașele galbene nu prea sunt luate în considerare până la urmă. Deci, reamintesc că Parlamentele Naționale sunt emanațiile legitime și directe ale democrației ale cetățenilor din diversele state membre ale Uniunii Europene și de altfel chiar Uniunea Europeană recunoaște acest rol principal al Parlamentului Naționale prin principiul de subsidiaritate, de, de mă scuzați, subsidiaritate care a trebuit să protejeze acțiunea Parlamentului Naționale. Chiar ieri s-a confirmat asta în dezbaterea AFCO, ce directorul Institutului Humboldt a reamintit principiul de subsidiaritate pe care se bazează legitimitatea Uniunii Europene. Deci să nu respectăm acest principiu, cred că e ceva grav și nu este niciun caz în spiritul construcției europene. De asemenea, Cred eu că Comisia, deși ea sublinează importanța unui dialog aprofundat, de fapt, Comisia are monopolul inițiativelor legislative, iar acest dialog nu duce la nimic concret. Ar trebui să ne punem niște semne de întrebare în ce privește acest monopol asupra inițiativelor legislative al Comisiei. Pe de altă parte, mă preocupă uh, faptul că Comisia sistematic recurge la acte delegate. Această procedură este în principiu excepțională, dar a devenit monedă curentă, pentru că în 2016, 2016 Fundația Schuman a uh, publicat un raport prin care vedem că două treimi din normele europene vin uh, Uh, de pe urmă unor acte delegate și putem considera că Comisia practic legiferează în locul Consiliului și a Parlamentului European. Și sigur că e ceva îngrijorător acest fenomen. Închei subliniem faptul că documentul care a fost cel mai mult comentat de Parlamentele Naționale în 2015 e tocmai programul de uh, lucru pe 2015 al Comisiei, ceea ce cred eu că confirmă rolul uh, principal legislativ arogat uh, pentru sine însuși de către Comisie. Deci, în concluzie, uh, fac apel la Comisie să respecte principiul de subsidiaritate și să-și respecte strict uh, misiunile ce uh, revin și competențele ce revin. Mulțumesc pentru atenție. Uh, Mulțumesc. Acum domnul Swifka solicită o intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegului Le Breton pentru pregătirea avizului. Subiectul este foarte important, rolul parlamentelor naționale în procesul de legiferare și la nivel comunitar. Subiectul ocupă spații ample în dezbaterea noastră. Suntem, uh, depunem eforturi să implicăm parlamentele naționale în uh, procesul de legiferare, însă nu sunt de acord cu ceea ce spune domnule Breton, uh, respectiv reproșurile, acuzele la adresa comisiei. Într-adevăr, comisia deține monopolul când vine vorba de inițiativele legislative, însă Comisia Europeană nu și-a inventat acest uh, monopol singură. Deci, se ajunge la un rezultat. Dacă nu vom fi de acord cu propunerea, atunci trebuie să modificăm tratatul, pentru că altfel nu se poate. Rolul Comisiei Europene, rolul uh, parlamentelor naționale, e bine, aceste lucruri sunt trecute în tratat și nu putem să le interpretăm altfel. În plus, Comisia Europeană este singurul organism al Uniunii Europene care are dreptul să inițieze procedura de legiferare. După cum știți, Comisia Europeană are acest drept și nu l-a inventat ea însăși. Și acum există actele delegate, există foarte multe. Dar e vina Comisiei Europene că se face uz de astfel de acte delegate? Sau lucrurile trebuie văzute altfel? Cum își dă comisia consimțământul? Nu o face singură, ci îi se dă o indicație din partea Consiliului și a Parlamentului. Deci, dacă ne punem întrebări legate de numărul mare de acte delegate, atunci trebuie să începem cu noi și nu cu Comisia. Pentru că în multe cazuri nu există decât acest instrument. Și noi luăm adesea de- deci, decizia de a se apela la actele delegate sau nu. Ce vreau să spun eu aici? Rolul parlamentelor naționale ar trebui examinat mai în profunzime, pentru că ei sunt singurii reprezentanți adevărați ai popoarelor europene. Sau? Nu. Ideea nu poate rămâne Așa, trebuie să adăugăm că și noi suntem reprezentanților. Din 1970 suntem direct aleși și Comisia uh, Europeană este comparabilă cu guvernele naționale. Ei nu sunt aleși direct. Dar acum îi reproșează cineva guvernului că nu este ales direct? Nu. Comisiei însă îi se reproșează că nu a fost direct aleasă, ci că doar membrii Parlamentului sunt aleși direct. Avem însă un cadru al cooperării între diferitele instituții ale Uniunii. Comisia, Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene, ei se ocupă de procesul de legiferare. Însă, ceea ce face acum Comisia AFCO, activitatea actuală, ei bine, toate aceste observații trebuie să fie raționale, trebuie să aibă cap și coadă, nu trebuie să ducă pur și simplu la nevoia de a schimba tratatul. Sau, până la urmă, dacă e nevoie, trebuie să schimbăm tratatul și atunci comisia juridică poate face acest lucru. Dar dacă se face acest lucru, dacă comisia jurii cere acest lucru, atunci s-a pregătit terenul pentru așa ceva. Dar deocamdată nu e momentul potrivit, aș zice. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să intervină? Domnul Anderson? Mulțumesc. Am citit propunerea, proiectul de aviz, însă mi se pare dificil să înțeleg care este utilitatea lui la AFCO. Se critică recomandările poate că prea mult, dacă îmi permiteți, și nu prea sunt prezentate prea multe alternative la situația actuală. Eu cred că AFCO va reuși să vină cu un raport bun, dar totul, totodată ar fi bine ca Comisia Juridică să se folosească de avizul nostru și pentru a avea un raport bun. Doamna Fierner, mulțumesc foarte pe scurt. Aș vrea să subliniez ceea ce a spus ambii antevorbitori, domnul Sviefka și Anderson, susțin opiniile lor. O singură idee, de aceea am vrut să intervin, care nu este um, direct legată. Câteodată când ne aflăm aici, fiind membri ai Parlamentului European, bun, și membrii Parlamentului Național, fiecare stă în colțul lui sau în turnul lui de fildeș. Vreau să dau exemplu pe care l-am întâlnit în Parlamentul Austriac, care face viața mai ușoară. Membrii Parlamentului European au dreptul de a vorbi, de a lua cuvântul în plenul Parlamentului austriac. Deci la plenară, nu la, în ziua ușilor deschise europeană sau știu eu. Deci când sunt chestiuni foarte importante care afectează realitatea din Austria sau aspectele, dimensiunea europeană. Deci e bine să se păstreze această legătură strânsă și să existe un schimb de opinii real. Toate aceste lucruri sunt foarte utile. Mulțumesc, mulțumesc pentru ideea prezentată. Cam atât din partea membrilor. Comisia dorește să ia cuvântul. Se pare că nu este cazul. Deci, vă rog să consemnați termenul limită pentru amendamente 10 mai 2017. Da? Deci bifăm acest punct și continuăm cu punctul 7 de pe ordinea de zi. Examinarea unui proiect de aviz privind baza fiscală consolidată comună a societăților. Și doamna Regner este raportor. Mulțumesc! Vin de la o audiere interesantă care are loc în paralel uh, cu privire la același subiect, la Econ. Am putut asculta idei uh, foarte interesante până să vorbesc despre raportul meu. Vreau să vă împărtășesc o idee prezentată acolo de către reprezentanții IMM-urilor. A fost foarte interesant să-i ascult pe toți cei interesați. Ei sunt cei care știu despre ce este vorba când uh, trebuie să înfrunți 28 de legi fiscale. Ei uh, nu sunt firme mari, dar au structurile care le permit să treacă de la un regim la. Deci firmele mari, companiile mari se descurcă, dar cele mici și mijlocii sunt interesate de această bază fiscală comună, cea consolidată și cea comună, obișnuită, pentru că s-a menționat foarte des acolo aspectul ce ține de echitate. Vrem să subliniem aici mai multe observații. În raportul meu, în primul rând, sunt două propuneri și știm ceea ce s-a întâmplat în trecut, știm informațiile de fond, scandalul Panama și toate celelalte dezbateri politice pe care le-am avut în trecut. Este absolut necesar într-un sistem globalizat, mobil și digital ca statele membre să nu rămână în urmă cu sistemele fiscale, legile lor fiscale. Deci este momentul potrivit pentru a acționa Trebuie să fim conștienți de acest lucru și trebuie să subliniem încă o dată că avem nevoie de ambele. Deci atât CCCTB, adică baza fiscală consolidată comună a societăților și baza fiscală comună a societăților. Deci nu putem spune hai să vedem ce se întâmplă, să așteptăm să luăm una sau cealaltă. Avem nevoie de amândouă, ambele instrumente. Acest pachet e foarte important. În al doilea rând, și vreau să vă propun pragul CCCTB ar trebui să fie obligatoriu pentru toate societățile, cu excepția IMM-urilor. Avem uh, o directivă privind contabilitate. avem definiții acolo care sunt companiile mari, care sunt companiile mici. În orice caz, ar trebui să examinăm ce am spus și mai devreme, care este poziția reprezentanților IMM-urilor. Apoi, cel de-al treilea punct, chestiunea legată de inovare și investiții. Suntem cu toții conștienți că e nevoie de inovații. Nu putem rămâne în urmă pentru că firmele trebuie să investească profiturile, să reinvestească profiturile în uh, inovații. Și asta ar trebui să se, uh, nu ar trebui să se întâmple prin înlesniri fiscale sau excepții fiscale. Și nu trebuie să folosim tactica Ementaler, Schweizerului, Deci nu trebuie să permitem să se folosească acele lacune, acele să se speculeze găurile din legislația fiscală. Acum, încă o dată spun, trebuie să se vorbească despre subvenții publice în inovații și nu despre ex- excepții fiscale. Apoi, eh, inovațiile pot fi și subiectul unor dezbateri de la această comisie, de la Econ, nu am auzit vorbindu-se despre asta. Acest uh, subiect a fost dezbătut ani în șir. Și aici trebuie să se vorbească și despre uh, o dimensiune digitală a companiilor. Există Google și altele care până la urmă sunt prezente în diferite state fără a avea un sediu fizic acolo. Și aceste companii trebuie tratate din punct de vedere fiscal la fel ca cele care au un sediu fizic. Și asta este o provocare pentru noi pentru că există nevoia unei definiții. Și la această definiție trebuie să lucrăm noi acum. Pentru că la Econ s-a pus aceeași întrebare și domnul Ferber a întrebat acele lucruri legate de mărci înregistrate de drepturi de autor, drepturi intelectuale, așa. Uh, și când apar aceste transferuri de profituri și așa mai departe, avem o problemă legată de taxe și impozite. Trebuie să ne continuăm activitatea ca la prima tentativă pe care am avut-o împreună cu Serviciul de Cercetare uh, Um, trebuie să constatăm că există o rețea mondială, globală, de activități comerciale care până la urmă activează și datorită rețelelor existente, internetului și așa mai departe. Deci trebuie să elaborăm acest proiect, dar cred că avem o șansă aici la Parlamentul European, European de a fi modern și de a fi înaintea celorlalți. Dacă ținem cont de uh, Uh, această definiție a sediului digital a unor companii. Acum uh, m-ar interesa să aflu ce spun ceilalți colegi uh, și raportul din umbră. Thank you, Chair. Domnul Fost. Mulțumesc, domnule, președinte. Da, la grip era portarea din umbră pentru grupul PPE, pentru aceste două uh, avize sau proiecte de aviz. Uh, o roagă să o scuzați că nu poate fi asta de față, dar numele domniei sale aș dori să vă mulțumesc, doamnă Regna, pentru prezentarea făcută pentru munca dumneavoastră de până acum, uh, pentru un dosar foarte important și doamna la Grip mi-a dat niște indicații pe care să vi le împărtășesc. Așadar, Doamna știe că înființarea unei baze fiscale consolidate comune a societăților e de importanță crucială. Aceste măsuri au fost dezbătute îndelung în Uniunea Europeană și adoptarea acestor propuneri ar constitui un mare pas înainte în direcția un, un, unui mediu fiscal mai coerent și mai eficient în Europa și Uniunea Europeană ar putea astfel să intensifice lupta împotriva evaziunii fiscale și să își îmbunătățească și piața internă pentru că mediul de afaceri din Europa ar fi mai vizibil în sistemul de impozitare al fiecărui tax membru și ar duce și la mai multă competitivitate și la mai multă transparență în viața economică a Uniunii Europene. Așadar, Parlamentul European, adoptând aceste recomandări, va stabili exact care este poziția sa și sperăm că statele membre care vor avea cuvântul final aici vor putea coopera foarte bine la Consiliu pentru a și finaliza acest proiect foarte important. Doamnele Grip, încă e la stadiul de evaluare a propunerilor doamnei Regna, și uh, așteaptă cu interes cooperarea cu doamna raportoare pe viitor. Mulțumesc! I do not see any other... Președintele, nu știu dacă uh, mai cere cineva cuvântul. Monsieur Durand? Vă rog. Da, uh, vreau doar să spun, domnule președinte, pe linie cu ce s-a spus până acum, Doresc să spun, doamne Regna, că bineînțeles că sunt de acord cu acest aviz. Nu spun că e perfect, că uh, atunci m-a reproșat că sunt prea politicos cu dumneavoastră, dar spun doar că suntem uh, pe aceeași linie, ne dorim, ne dorim și noi o bază comună de impozitare. Uh, spun domnului Le că totuși ultimul cuvânt l-au statele aici, deci fiți liniștit și tocmai asta ne lasă oportunitatea și noi să dăm un aviz cât, să ne dăm un aviz cât mai constructiv cu putință. Chestiunea bazei fiscale comune este o chestiune de mare importanță, pentru că vedem că există o concurență între state și întotdeauna e foarte complicat de explicat că o piață internă care funcționează bine pentru bunuri și servicii nu funcționează bine pentru că chestiune fiscale, ci face obiectul unei concurențe aproape de zi cu zi între statele membre. Oricum, verzii uh, vor fi foarte atenți uh, ca să vedem uh, cum facem progrese cu acest dosar. Totuși, încă o observație, vedem că revine aceeași chestiune ca cea a raportării pentru fiecare țară, este acel prag al celor 50 sau 40 de milioane. Dacă rămânem în logica MMR-urilor versus marile întreprinderi, definiția din directiva pentru contabilitate, avem un prag de 40%. Deci eu zice, haideți să adoptăm aceeași soluție. Uh, să rămânem uh, la logica mare întreprinderi și mici întreprinderi și să uh, părăsim pragul de acum, care nu privește decât 10% din uh, întreprinderile cotate pe piață. Deci, să adoptăm acel prag de 40 de milioane din directiva contabilă pentru directiva între micile și marile întreprinderi. Mulțumesc. Thank you very much. Does the to... Președintele, mulțumesc. Comisia dorește să ia cuvântul? No. Yes. Okay. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să-mi exprim uh, recunoștința și susținerea pentru munca Comisiei noastre, în ce privește propunerile noastre pentru o directivă privitoare la baza fiscală comună și baza fiscală consolidată comună. Salutăm uh, susținerea exprimată în general aici uh, de către membrii Parlamentului și din partea raportoarei. Pentru noi, E o propunere foarte importantă cu două obiective. Mai întâi, echitatea, deci să avem un sistem de impozitare a, uh, a corporațiilor echitabil și rezistent și apoi să mai fie și un sistem competitiv în al doilea rând, uh, care să ducă la mai multă creștere și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană și să fie și competitiv la nivel internațional. Deci companiile noastre se poate să fie competitive față de cele din afara Europei. Deci cu aceste două obiective, uh, noi am făcut cele două propuneri pe care le aveți în fața ochilor și apreciem faptul că dumneavoastră vă concentrați asupra aspectului legat de echitate al propunerii noastre, dar v-am încuraja să vă aplicați și asupra cel de-al doilea obiectiv, și anume competitivitatea, care este și acesta la fel de important. Sigur, interesul nostru este comun uh, și anume să avem un sistem fiscal uh, pentru societăți care este viabil, echitabil, deci uh, ne asigurăm că toate companiile își plătesc echitabil impozitele și sunt în același timp și competitive la nivel global. Și cu asta vă mulțumesc pentru interes și pentru atenție și aștept uh, cu interes cooperarea noastră pe viitor. well. între mulțumesc. Raportarea dorește să mai adauge ceva? Se pare că nu. Deci putem să încheiem uh, acest punct. Bun, numărul, numerele 7 și 8 de pe ordinea de zi, practic le-am discutat împreună, că se refereau tot la baza fiscală pentru societăți și atunci trecem la numărul 9. E un proiect de aviz privitor la testul de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări a profesiilor. The floor goes once again to, to... De nou are cuvântul domnul Leveton, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are aproximativ 5600 de profesiuni reglementate, activități pentru care e nevoie de o calificare profesională specifică. Această reglementare e o prerogativă a statelor membre. Deci fiecare stat membru trebuie să decide dacă trebuie să intervină sau nu pentru a impune reguli sau restricții față de accesul la acest tip de profesie și exercitarea sa, însă Comisia Europeană astăzi consideră că uh, nivelul de inegalitate al examinării reglementării profesiei în Uniune are repercusiuni negative asupra prestării serviciilor și mobilității uh, persoanelor. Uh, ca un remediu, Comisia a publicat uh, o propunere de directivă pentru a stabili o evaluare a proporționalității pe care trebuie să o ducă statele membre înainte de a adopta sau modifica o reglementare națională a profesiilor. Raportorul, adică subsemnatul, nu este de acord cu poziția Comisiei și anume de a utiliza o directivă care e un instrument constrângător. Eu cred că o recomandare ar fi fost un instrument uh, care să stabilească criterii minime de aplicat de către statele membre la controlul proporționalității. Bundesratul din Germania, Curtea Constituțională, e de altfel de, același, uh, de aceeași părere. În plus, cu criteriile sale de control foarte detaliate, propunerea de directivă depășește foarte clar jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii, deci își depășește obiectivul și anume permiterea autorităților naționale eh, activitate, eh, realizarea activității de control. Deci, eh, din acest motiv am propus un număr de amendamente sunt prea numeroase ca să vi le prezint aici pe toate, dar vă atrag atenția asupra amendamentului numărul 1 și anume Eh, jurisprudența Curții de Justiție în domeniu și competența statelor membre stabilită acolo pentru multe profesii reglementate, de exemplu notarii publici, apoi amendamentul numărul 2 cu linii directoare și nu neapărat o abordare comună eh, care ar fi prea constrângătoare, sau amendamentul numărul 5 care pune pe alți umeri povara, sarcina probei și anume nu statele membre trebuie să mai facă dovada, ci comisia trebuie să dovedească caracterul disproporționat al măsurilor de control. Iată, sunt propuneri, cred eu, foarte precise și constructive. Vă mulțumesc pentru atenție. Ah, is Nibla. Președinte, doamnă Nibla. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc raportorului pentru prezentarea amendamentelor sale la raport. Aș uh, face trei comentarii vis-a-vis -vis de propunerea comisiei și pot să susțin părerea exprimată de raportor. Nu văd uh, de ce ar fi necesară introducerea unei unui uh, cadru de verificare uh, pentru reglementarea profesiilor, uh, pentru că una la mână ține de competența statelor membre această reglementare a profesiilor și nu este doar opinia mea și a raportorului, ci este împărtășită și de Curtea Europeană de Justiție, care în mai multe decizii s-a pronunțat ca, ca această competență revine statelor membre. În al doilea rând, aș dori să um, spun că nu cred că există temei juridic pentru propunerea comisiei, pentru că este vorba de recunoașterea uh, reciprocă a diplomelor sau certificatelor. Deci, uh, multe din argumentele prezentate în propunerea Comisiei nu cred că argumentează în favoarea acestei propuneri și, în plus, uh, atât la nivel național cât și prin jurisprudența Curții Europene de Justiție, Um, și și prin directiva privind recunoașterea reciprocă a diplomelor există deja precizări necesare, există criterii concrete care au fost formulate în primul rând în uh, directiva cu privire la recunoașterea profesiilor, dar în al doilea rând și prin jurisprudența CEJ, astfel încât nu cred că este nevoie ca prin această propunere să se intervină în competențele statelor membre. Și în al treilea rând, sau permiteți-mi să spun în încheiere, la modul general, pentru că plec de la premisa că există reprezentanți din partea Comisiei prezenți în sală. În ceea ce privește reglementarea profesiilor și a meserilor, am senzația că valoarea autoreglementării profesiilor libere nu este uh, valorizată și apreciată Este un aspect unde Comisia de ani de zile tot vine și spune că nu corespunde regulilor pieței unice. Eu cred că aceste asociații profesionale sunt foarte bune, um, pun accentul și pe binele public, uh, pe formare profesională, pe formare continuă. De aceea nu pot împărtăși această rea credință vis-a-vis de organizarea profesiilor uh, liberale. Eu, din propria experiență, uh, pot aduce argumente contrare și dacă această autoreglementare nu funcționează, atunci, sigur, uh, statul ar trebui să intervine, dar dacă ar fi mai eficient, Aici am un mare semn de întrebare. Eu sunt pentru autoreglementarea profesiilor liberale și de aceea consider că propunerile făcute de raportorul nostru vis-a-vis -vis de acest dosar uh, ca fiind unele foarte bune. Deci asta ar fi la prima vedere o prima analiză subcintă din partea mea. No demand for, for the floor from the members. Bun, mulțumesc. Niciun membru nu mai vrea să ia cuvântul, atunci are cuvântul comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit uh, și eu să vorbesc germană și să profit de uh, faptul că avem interpretare. Mulțumesc pentru interesul uh, arătat. Cunoaștem uh, preocupările exprimate pe care le-am auzit în repetate rânduri <clears throat> și din partea celor care sunt afectați direct, ca fiind de profesii reglementate, și cunoaștem și argumentația prezentată de Bundesratul din Germania. Pe fond, aș dori să încerc să explic de ce noi considerăm că ar trebui să trecem de cadrul uh, unor simple recomandări și să creăm un cadru obligatoriu și de ce consider că avem temei uh, juridic și de ce considerăm că ar fi o valoare adăugată. Pentru că am prezentat aceste lucruri în extenso în evaluarea noastră de impact. este important să facem o analiză um, a consecințelor uh, în prealabilul unei legislații uh, noi. Acest lucru se bazează pe o inițiativă de transparență agreată între statele membre în ceea ce privește reglementarea tuturor uh, profesiilor. Aici, uh, de aici provine și numărul menționat de raportor, circa 5700. În acest caz, statele membre, cu recomandarea Comisiei, pentru că noi le-am oferit un, uh, o grilă foarte detaliată de verificare pentru a arăta că reglementarea existentă este proporțională. Acest exercițiu a avut un rezultat care, după îndelungi discuții la nivelul comisiei, a făcut ca noi să venim cu această propunere, pentru că ceea ce am um, prezentat noi ca obiectiv pentru statele membre, ceea ce a fost elaborat în zeci de ani de jurisprudență de CEJ, nu a dus la obiectivul vizat de noi și anume o verificare aprofundată a reglementărilor pe baza acestor criterii. De aceea am încercat să venim cu această propunere în sensul că rezultatul ne-a arătat că este nevoie de o reglementare obligatorie. Dacă există temei juridic, în opinia noastră, da. Temeiul juridic care l-a prezentat permit nu doar reglementări pentru recunoașterea reciprocă, ci și o coordonare a na prevederilor naționale. Există această posibilitate și în directiva cu privire la recunoașterea profesiilor pentru cele șapte sectoare. Uh, atât la nivelul tratatului cât și la nivelul legislației europene. Există posibilitatea coordonării recunoașterii profesiilor și să adoptăm uh, așa ceva, ceea ce nu facem. Nu propunem acest lucru, propunem doar că acea legislație care se adoptă să fie verificată înainte de adoptare în baza criteriilor CEJ pentru a, a vedea dacă aceste prevederi sunt uh, proporționale, ceea ce înseamnă că nu intervenim în prerogativele de statelor membre, nu propunem o reglementare, ci considerăm că este necesar ca acele criterii care se propun să fie verificate pentru a vedea dacă legislația preconizată este proporțională, astfel încât toate statele membre să dețină o bază clară pentru acest demers. Lista criteriilor din această propunere se bazează pe jurisprudența aceeași, nu o depășește, este o listă lungă, dar unele dintre aceste criterii nu sunt valabile pentru toate tipurile de reglementări sau cerințe, ci doar pentru cerințele din anumite sectoare, dar toate aceste criterii sunt concretizări ale CEJ pentru justificare Uh, necesitate și uh, caracter adecvat. Deci, în această privință ne, aflăm ne aflăm pe un teren solid în ceea ce privește jurisprudența. Și în final, față de critica doamnei Nibler, cum că Comisia nu ar aprecia autoreglementarea profesiilor liberale. Nu pot să împărtășesc această critică. Eu sunt de altă părere, nici nu văd la nivelul Comisiei o astfel de atitudine. Propunerea noastră nu vine cu niciun fel de aprecieri vis-a-vis -vis de autoreglementare sau nu, ci arată doar ceea ce ar trebui verificat în baza jurisprudenței CEJ și nu vine cu niciun fel de opțiune în ceea ce privește modelul de autoreglementare sau nu. Mulțumesc foarte mult. Ok. Uh, any other remarks? Președintele, mulțumesc. Mai are cineva intenția să ia cuvântul? Uh, domnule Breton, deci raportorul în finalul discuției. Da, în concluzie, spune că a fost o dezbatere foarte interesantă, însă se înfruntă două puncte de vedere care nu par ușor de conciliat. Unul al domnului Nibler și celălalt al Comisiei. Iar eu personal cred că la final se poate spune că trebuie să ținem cont mai mult de autoreglementarea profesiilor reglementate. Și eu cred în autoreglementare în Franța, lucrurile merg destul de bine. Și cred că în acest sens trebuie să fim și noi activi. Mulțumesc, spune președintele. Oricum, notați, vă rog, că termenul pentru depunerea amendamentelor e 9 mai, ziua Europei. 18.00. La orele 18. Uh, ok. Uh, we continue. Bun acum ar trebui să continuăm cu punctul numărul 19, dar acesta este amânat. Uh, read out one information. Însă trebuie totuși să vă citesc o informație. Din cauza absenței raportorului, doresc să vă informez că secretariatul vă va furniza o copie a avizului înscris al Serviciului Juridic al Consiliului din 7 decembrie 2015. Capacity building. În privința uh, construirii capacității ca susținere a uh, securității și uh, dezvoltării, chestiuni juridice. Așa se numește acest document. Dar este un document confidențial, conform articolului 6, liniatul 1, al regulamentului de procedură al Consiliului. Și atunci, membrii Comisiei Jurii au privilegiul de a avea acces la acest document. Așadar, ni s-a cerut să nu divulgăm conținutul acestui document uh, către publicul general fără autorizare prealabilă. De asemenea, ni s-a solicitat ca atunci când va fi posibil să depozităm documentul uh, într-un loc oficial, mă rog, al instituțiilor europene și dacă luăm de acolo, oricum să fie ținut sub supraveghere uh, în orice moment, pentru că doar uh, europarlamentarii sunt cei care sunt autorizați să uh, dea lectura documentului. Vă rog să luați notă. Uh, de uh, aceste aspecte și acum continuăm uh, cu ordinea de zi, însă cu ușile închise. Deci persoanele care nu pot participa la reuniunea noastră cu ușile închise uh, sunt rugate să părăsească sala. Mulțumesc!